So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich zähle zwar. Doamnelor și domnilor, văd că în momentul de față avem doar cinci colegi în sală, dar dat fiind faptul că este uh, 3 și un sfert, cred că ar fi bine totuși încet să începem și vreau să vă, fac, să vă dau câteva informații referitoare la ordinea de zi. Da, văd că tocmai mi se dă încă o foaie. Așadar, punctul întâi de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Aici sunt o serie de corecturi. În primul rând, doamna Castex nu poate să fie prezentă astfel pentru că e blocată undeva într-un aeroport, am înțeles. Uh, deci punctul doamnei Castex și anume punctul 5 de pe ordine de zi, pregătirea pentru convergența de plină a lumii audiovizuale va fi uh, amânat pentru mâine și va fi tratat după punctul 9. Aceasta este prima uh, corectură la ordinea de zi. Apoi, votul doamne, raportului doamnei Wikström, punctul 14, trebuie amânat Același lucru este valabil și pentru punctul 15 și pentru punctul 18 al domnei Castex. Și acestea vor fi amânate. În timpul orei de vot, mâine, vom trata un punct suplimentar, și anume punctul 33, pe care îl luăm după punctul 21, de vorba de temeiul juridic cu privire la gestiunea colectivă a drepturilor de proprietate intelectuală și așa mai departe. Acestea sunt modificările aduse la ordinea de zi. Există obiecții față de acestea? Văd că nu. Atunci, ordinea de zi este adoptată în această formă. Acum mai am o serie de anunțuri de făcut. În primul rând, un seminar care va avea loc pe 28 noiembrie în colaborare cu Comisia pentru Libertăți Publice dimineața la ora 9, 9 jumate aici în Parlament. Și astăzi am invitat reprezentanții Comisiei Libe pentru a discuta punctele legate de subsidiaritate referitoare la parchetul european. Pentru că s-a făcut o contestație la adresa subsidiarității. Acestea au fost comunicările președintelui. Apoi trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, procesele verbale. Procesul verbal se consideră uh, al ședinței din 4-5 noiembrie 2013, dacă nu există obiecții care să fie prezentate până la sfârșitul acestei reuniuni, procesul verbal va fi considerat adoptat. Trecem acum la legislația comună în materie de vânzare și aici salut uh, reprezentanții președinției lituaniene care sunt în mijlocul nostru și care ne vor oferi informații în acest sens și de asemenea salut cu căldură Comisia Europeană care de asemenea va prezenta informații. În primul rând vreau să îl întreb pe domnul Berlinger, co-raportorul meu, doriți să faceți o scurtă introducere? Nu. Atunci Haideți să dăm uh, cuvântul direct președinției lituaniene pentru a ne spune care este situația uh, acestui proces în Consiliu, ca să vedem uh, cum ne va afecta acest lucru pe noi în Parlament. Aveți cuvântul, vă rog. Yes, uh, thank you very much, Mr. Chairman, and uh, good afternoon. First of all... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Mulțumesc că ați invitat președinția sau... On the... Îmi dați ocazia să vă informez pe scurt cu privire la stadiul discuțiilor în Consiliu. Și în primul rând vreau să vă reamintesc că ministrul de justiție lituanien a informat Comisia Jurii în iulie acest an că propunerea referitoare la legislația comună în materie de vânzare va fi printre prioritățile președinției lituaniene. Președinția lucrează deja pe baza mandatului acordat de Consiliu în iunie pentru a pregăti conținutul anexei la această propunere. Și în urma unor discuții intense la nivelul grupurilor de lucru, am încheiat examinarea capitolelor 11, 12, 13 și 14 în partea a patra a anexei. Deci, obligațiile și căile de atac care stau la a, dispoziția părților. Examinarea acestei propuneri este un proces foarte detaliat și care necesită timp. Acest lucru înseamnă și că am putea să ne așteptăm că încheierea examinării anexei va necesita și mai mult timp. S-a spus că statele membre nu sunt în măsură, în momentul de față, de a lua o poziție referitoare la substanța documentului. Președinția intenționează să furnizeze informații orale miniștrilor de la, Consiliu, la Consiliul din decembrie cu privire la stadiul uh, discuțiilor în grupurile de lucru. Vreau să vă asigur că am urmărit cu mare interes dezbaterile în Parlamentul European și vom continua să urmărim activitatea dumneavoastră intensă pe acest dosar. Acestea ar fi, pe scurt, informație din partea președinției. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumim. Dorește Comisia să aducă completări, doamna Mișu? Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Comisia dorește să mulțumească Comisiei juri și președinției lituaniene pentru progresele făcute, progrese substanțiale, în decursul ultimelor luni. De asemenea, dorim să salutăm munca și raportul acestei comisii pe care le considerăm a găsi echilibrul bun între interesul întreprinderilor și uh, nivelul foarte ridicat de protecția consumatorilor, uh, acest echilibru găsindu-se în raport. Comisia este convinsă că trebuie să asigurăm avantajele acestei propuneri referitoare la legislația europeană în materie de vânzare uh, și ea trebuie să fie pusă în aplicare foarte curând, pentru că este una dintre inițiativele cheie pe care le avem Uh, pe masă, o inițiativă cheie pentru economia noastră. Și suntem în continuare activi pentru a susține și a ajuta președinția și președinția următoare și statele membre pentru a ajunge la aceste rezultate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Berlinger, vă rog. come è a tutti noto questo Mulțumesc. După cum știți deja cu toții, acesta este un subiect care a fost foarte mult dezbătut în uh, ultimii ani. Am avut mai multe audieri și ateliere de lucru pe imaginea acestui subiect, în cadrul cărora am avut ocazia să ascultăm opinia unei serii de experți foarte calificați din lumea științifică, din domeniul juridic. Acești experți au încercat să ne explice care sunt uh, punctele forte și uh, punctele slabe ale acestei propuneri a Comisiei. Deci am ascultat voci diverse venind din partea tuturor părților interesate și din partea organizațiilor care sunt interesate de acest subiect. De asemenea, reprezentanți ai statelor membre și-au exprimat opinia. Am putut așadar să ne aprofundăm analiza acestui subiect și vreau să subliniez faptul că în decursul tuturor acestor dezbateri am reușit să elaborăm un raport unic eu și coraportorul meu, coraportorul meu Klaus Lene. Deci am elaborat un raport unic, deci o convergență a tuturor forțelor politice care există în comisia noastră, Comisia pentru Afaceri Juridice. Apoi am adoptat raportul, după ce s-au depus o serie de amendamente, de fapt multe amendamente, și în munca de pregătire o mare parte a informațiilor care se găseau în amendamente, cerințele colegilor noștri au fost integrate în raportul final elaborat de cei doi coraportori. Am integrat uh, amendamentele fie direct, fie prin amendamente de compromis. Deci un proces îndelungat, în cursul căruia cred că putem spune că o mare parte din cerințele care au fost făcute pentru a îmbunătăți textul inițial, care au fost depuse, deci, ca amendamente, au uh, completat raportul nostru, care este satisfăcător, cred. Vreau să subliniez două aspecte importante azi. Două elemente care reflectă faptul că avem o abordare interparlamentară puternică în acest raport. În primul rând, protecția consumatorilor. Textul inițial pentru drepturile contractuale din legislatura trecută și de la începutul acestei legislaturi care stau la baza legislației europene în materie de vânzare. E bine, protecția consumatorilor a fost uh, tot timpul un punct de importanță vitală, pentru că e foarte important să um, acordăm o protecție înaltă consumatorilor. Nu doar în contractele de vânzări, ci în toate relațiile contractuale. Am putut, deci, să consolidăm protecția consumatorilor în toate aspectele acestui proiect legislativ. Și al doilea aspect, unde am vrut să limităm sfera de aplicare la contracte la distanță și contracte online, excluzând, deci, contracte care să fie încheiate prin contact fizic între cele două părți. Le-am exclus pentru că am vrut să fie foarte clar că această propunere a noastră are o natură experimentală. Nu, nu, nu doar datorită importanței instituției noastre în uh, reglementarea referitoare la mm, contractele de vânzări, În orice caz, avem o abordare experimentală care, pe care vrem să o observăm într-o perioadă de 5 ani. Deci vrem să vedem cum va evolua, cum se va aplica această legislație. Și sperăm să vedem o creștere a vânzărilor transnaționale și o extindere, deci o aprofundare a pieței interne. Și astfel, textul pe care l-am adoptat ar putea să îi susțină pe consumatori, să fie în beneficiul lor, pentru că le oferă o mai mare varietate de alegere în ceea ce privește bunurile și serviciile. Deci ar contribui la piața și la economia europeană. În momentul de față, Consiliul a făcut o, o declarație foarte clară și anume a spus că statele membre nu sunt încă pregătite Așadar, ca raportor, cred că trebuie să să luăm notă de, acest, de această realitate într-un mod responsabil, să luăm notă de faptul că în decembrie Consiliul își va exprima poziția. Nu știm dacă va fi poziția definitivă pe acest subiect. Din ce am înțeles, din ce am auzit astăzi, nu mi se pare că așa vor sta lucrurile. Iar noi trebuie să mergem cu raportul în plenară, pentru că raportul comisiei noastre trebuie să parcurgă etapele fire și să treacă în plenară. Nu e o obligație per se, dar Parlamentul European își încheie mandatul în mai. Și nu mai sunt foarte multe sesiuni plenare până atunci. Nu mai avem decât primele câteva luni ale anului. Și trebuie să așteptăm poziția Consiliului de Justiție în decembrie, deci mai avem ianuarie, februarie, martie, sesiuni plenare și luând în considerare toată munca pe care am depus-o în decursul ultimilor ani, uh, concentrând toate aceste informații în raportul nostru, ar fi foarte trist ca acest raport să nu fie tratat în sesiunea plenară. Și dacă ar fi aprobat, pentru că noi ne așteptăm la o aprobare um, cu o mare majoritate uh, Uh, în plenara acestui raport, care a fost uh, deja adoptat uh, cu 19 la 2 voturi în comisia noastră. Deci ne așteptăm la un vot proporțional în plenară. Deci dacă el va fi adoptat așa cum ne așteptăm, ar putea să aducă o contribuție substanțială la a, a legislaturii noastre la legislația europeană în materie de vânzare. Deci cred că ar fi complet irresponsabil din partea noastră să uh, lăsăm, uh, să nu încheiem acest proces. Să oprim lucrurile aici, pentru ca ele să fie continuate în legislatura viitoare. Deci va trebui să discutăm cu Consiliul și după ce am auzit pe doamna Mișu, cred că va trebui să mergem direct în plenar. Mulțumesc. Eu, ca și co-raportor, uh, pot să fiu foarte scurt după cele spuse de domnul uh, Berlinger, pentru că sunt într totul de acord cu dânsul. Și, în primul rând, vreau să fac observație pozitivă referitoare la procedură. Într-adevăr, mă bucur că este o prioritate acest punct pentru președinția lituaniană și Consiliul um, examinează detaliile anexei în uh, uh, cu asemenea um, intensitate. Deci am, uh, m-am bucurat să aud ceea ce a spus reprezentantul Consiliului. Eu cred că dacă nu s-ar dori uh, înaintarea acestui dosar, atunci nu ar exista grupuri de lucru care să se ocupe intensiv de acest subiect. Și săptămâna uh, trecută, vineri, am discutat cu reprezentanții președinției următoare, deci președinției uh, elene, care mi-au promis că vor continua tratarea acestui dosar ca punct prioritar. Sigur, este normal, dată fiind uh, amploarea detaliilor, că acest lucru necesită timp. Și de aceea nu știu dacă vom avea șansa ca în această legislatură să mai putem negocia în uh, trialog cu Consiliul. Cred că este mai degrabă o iluzie și Parlamentul, așa cum a spus coleg, colegul nostru, domnul Berlinger, ar trebui, într-adevăr, să uh, păstreze rezultatele, să valorifice rezultatele obținute până acum printr-un vot în primă lectură. Într-adevăr, așteptăm acum poziția uh, Consiliului uh, de Justiție și putem să mai discutăm uh, în cadrul grupurilor politice, dar în orice caz, în timpul mandatului nostru, um, mai degrabă, mai devreme decât mai târziu, deci la începutul anului viitor, a spune eu, să avem o primă lectură în plen, deci să putem vota pentru a ne asigura că raportul nostru rămâne. Vă dau uh, cuvântul acum, doamna Tain. Da, vreau să mă alătur și eu celor spuse de cei doi raportori. Domnul Berlinger, într-adevăr, a prezentat lucrurile foarte cuprinzător și detaliat și eu cred că consumatorul este foarte bine protejat prin acest dosar și dată fiind rezistențele politice, uh, da, ok, uh, ne-am rămas, ne-am limitat la contractele online, contractele la distanță și, și eu sunt de acord că ar trebui să îl votăm mai degrabă mai devreme decât mai târziu la începutul anului, pentru că s-ar putea cu trecerea timpului să devină uh, dificil. Deci eu cred că în ianuarie sau februarie ar fi foarte bine să fie votat uh, acest raport în plenară. Și eu sunt de acord că raportul nu, uh, Consiliul nu va putea să parcurgă tot textul anexei până la sfârșitul anului și nu cred că avem, uh, nu cred că ar fi bine să lăsăm un astfel de proiect legislativ atât de important pentru vot undeva în aprilie sau mai. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Președinția dorește să mai spună ceva? Nu. Comisia? Nu. Toată lumea e fericită, mulțumită. Bun, e bine că știm cum mergem mai departe. Acum avem punctul 6, pentru că punctul 5 l-am amânat. Deci, raportul doamnei Galo, piața unică europeană a comunicațiilor electronice. Vă rog, doamne Galo. Merci, Monsieur le Président. Euh, donc, pour faire le point domnule președinte. Trebuie să vă spun, Comisia ITRE, comisia responsabilă pe fond, ne impune un calendar foarte strâns pentru că a prevăzut votul în luna februarie. Din acest motiv, după ce ne-am consultat cu secretariatul, nu am altă opțiune decât să propun următorul calendar. Prezentarea proiectului de aviz pe 16 sau 17 decembrie, termenul pentru depunerea amendamentelor 18 decembrie și votul în luna ianuarie. Îmi dau seama că sunt termene foarte strânse, de aceea o să redactez avizul în engleză și am să-l trimit cât mai rapid raportorilor din umbră. O să mă acces pe punctele care sunt pertinente pentru comisia noastră și dacă raportorii uh, din umbră sunt de acord, propun să organizăm o reuniune tehnică cu Comisia, așa cum facem în cazul dosarelor uh, cu un caracter uh, tehnic, pentru a putea să punem toate întrebările și să obținem din partea Comisiei răspunsurile necesare. Vă mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank. Das ist gegen Ende der Legislatur nicht. Vă mulțumesc. Bun într-adevăr, la sfârșitul legislaturii trebuie să creștem puțin ritmul. Dorește cineva să intervină? Da, din păcate așa este soarta. Unele lucruri se fac așa, pe sfârșit. Dacă nu dorește nimeni să intervină, mulțumesc doamne Galo. Și acum, din păcate, trebuie să uh, suspendăm ședința până la ora 16. Sper că vom fi uh, Uh, numeroși uh, atunci în sală, pentru că ne vizitează domnul comisar Barnier, care vine să discute cu noi în cadrul dialogului structurat și sper că vom fi reprezentați uh, puternic la ora aceea.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 meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. Dragi colegi, haideți să continuăm ședința noastră. Vreau să salut călduros în mijlocul nostru pe domnul comisar Barnier, care uh, a reușit să își găsească drumul încoace prin uh, traficul uh, încărcat din uh, Bruxelles. Uh, um, în cadrul acordului interinstituțional dintre Parlament și Comisie desfășurăm dialogul structurat și așa cum știți, ca de obicei, domnul comisar va primi cuvântul, ne va prezenta informații și apoi vom avea o perioadă de timp uh, pentru a discuta ceea ce ne, uh, despre ceea ce ne prezintă domnul comisar, ce s-a întâmplat în uh, Uh, ultimele luni și care sunt prioritățile pentru următoarele luni din această legislatură, chestiunile pe care vrem să le încheiem până la sfârșitul mandatului. Domnule comisar, vă rog, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Făcând un bilanț, suntem la patru ani de activități comune, însă anul din fața noastră trebuie să fie un an util pentru a finaliza niște pentru a evalua niște politici și pentru a vota o serie de texte care se află încă în analiza dumneavoastră. O să mă concentrez asupra două componente acțiunii europene în ceea ce privește competitivitatea și creșterea care trebuie să uh, reapară și la care trebuie să uh, participe industria culturală și de aici miza mare a proprietății intelectuale, modernizarea mediului juridic al întreprinderilor. Primul uh, șantier pe care lucrăm este cel al proprietății intelectuale care trebuie să trăiască timpul său, timpul pieței unice și vremea internetului. Și am spus-o deseori, este una dintre cheile creșterii și competitivității noastre în raport cu Statele Unite, China, India sau Brazilia. De aceea, pentru a găsi noi soluții la provocările uh, la, cu care este confruntată societatea, cum ar fi schimbările climatice, abordarea de noi competențe, protecția datelor cu caracter personal sau îmbătrânirea demografică. Pentru toate acestea avem nevoie de o proprietate intelectuală vie, dinamică. Trebuie să protejăm și să-i răsplătim pe cei care creează și care inovează. Și trebuie să construim acest uh, cerc vicios uh, prin ceea ce v-am propus propunerea unei politici de proprietate intelectuală care să fie adaptată și modernă, care să aibă un parcurs de la uh, conceptualizare până la transformarea în produs sau în servici, serviciu sau comercializarea pe piețele naționale din Europa sau din restul lumii. Am dezvoltat împreună această politică 40% din activitatea în Uniunea Europeană este clar generată de industriile intensive, cu caracter intensiv din punctul de vedere al proprietății intelectuale. Și am să evoc uh, subiectele asupra cărora am uh, zăbovit sau vom zăbovi. În primul rând, drepturile de autor sunt un instrument care ne oferă foarte mult, creează locuri de muncă, generează creștere, producția artistică, producția culturală. Trebuie să protejăm diversitatea culturală, să permitem un acces uh, producției creatoare, să simplificăm viața creatorilor și a celor care vor să uh, beneficieze de ceea ce este protejat. Și aceasta uh, în lumea fără frontieră a internetului. Este o dezbatere foarte vie. Domnule președinte, m-am gândit întotdeauna că trebuie să avem o abordare rece, fără partiprii acestui subiect, să înțelegem ce se așteaptă de la noi atunci când vorbim de drepturile de autor. Și aici rețin patru aspecte. În primul rând, autorilor și creatorilor trebuie să le oferim uh, modalitatea de acces la o piață mai largă. Trebuie să dăm apoi tuturor europenilor uh, un acces uh, pe scară mai mare la cultură, uh, la transfrontalier, uh, în special uh, nevăzătorilor. Trebuie să aibă posibilitatea să facă exploatarea datelor. Pe acest subiect, președintele Antonio Campino, care va lua cuvântul pentru a ne spune câte ceva despre uh, Uh, studiul pe care l-a făcut în legătură cu așteptările cetățenilor. trei Trebuie să creăm condiții bune pentru dezvoltarea unor noi servicii pe internet și patru Trebuie să clarificăm drepturile, obligațiile legate de drepturile de autor. Drepturile de autor nu trebuie să fie uh, o nebuloasă pe care oamenii să nu o înțeleagă este un element care trebuie respectat, trebuie să aibă un sens și o utilitate care să fie bine Cred că putem să realizăm uh, simultan aceste patru obiective printr-o abordare pragmatică. Și acest lucru am dorit să-l facem, lucrând pe de-o parte cu uh, toate grupurile interesate pentru a găsi soluții operative practice la o serie de uh, probleme legate de drepturile de autor pe piața unică și apoi analiza acquis legislativ. Prima a fost uh, licențe în Europa, care după câteva luni de lucru s-a ajuns la 10 angajamente concrete. Am uh, urmărit punerea lor în aplicare și progresele concrete realizate pentru cetățeanul european. Cât privește analiza legislativă, în 2014, în primăvara lui 2014, vom vedea oportunități de a moderniza cadrul legislativ pentru drepturile de autor rezultatul inițiativei Licențe pentru Europa, precum și studiile juridice și economice de care dispunem, vor facilita această reflexie și această decizie. Și în zilele ce urmează voi lansa o consultare publică, iar se, iar se va referi la subiectele necesare pentru evaluarea acestei reforme, teritorialitatea internet va fi uh, una dintre dezbateri, fragmentarea pieței unice, înțelegerea de către marele public a drepturilor de autor. Iată câteva uh, subiecte în legătură cu care vreau o evaluare clară și de aceea vom avea această consultare care ne va arăta cum putem să acționăm cât mai inteligent cu putință această reflexie în ceea ce privește viitorul se adaugă rezultatelor importante obținute. Cu doamna de Ottenberg uh, uh, ne-am uh, aplicat asupra operelor fără autor și apoi conferința de la Marrakesh, accesul nevăzătorilor la o serie de opere. Există, sigur, reticențe din partea unor state membre, însă vreau să facem progrese rapid. Uh, statele membre vor avea uh, în câteva săptămâni un proiect al acordului care trebuie semnat, acordul de la Marrakesh. În fiecare capitală trebuie să se facă toate eforturile pentru semnarea cât mai rapidă a acestui acord. Vreau să vă felicit și în special pe doamna Galo și pentru colegii săi, să o felicit pentru directiva în ceea ce privește uh, gestionarea uh, colectivă și să mulțumesc Comisiei juri pentru cooperarea sa tuturor raportorilor din umbră alături de Mariel. Pe lângă drepturile de autor există și alte două șantiere prioritare unde rămânem uh, mobilizați brevetul unic și reforma mărcilor. Trebuie să accelerăm activitatea în următoarele șase luni. Pentru uh, pachetul mărci în uh, martie am uh, prezentat modernizarea sistemului pentru că acesta să fie accesibil și mai eficient pentru întreprinderi, mai ales pentru micile întreprinderi. Reamintesc că industriile care se depind foarte mult de mărci, reprezintă 20% din locurile de muncă europene. Am făcut uh, multe progrese, grație doamnei Wikström, care îi mulțumesc. Văd că aveți o viziune uh, consecventă, coerentă, globală, pe mai multe teme importante, chiar dacă există și niște puncte de divergență și mă gândesc la funcționarea oficiului mărcilor uh, cu abordarea comună în ceea ce privește agenția, agenția și apoi uh, cheltuielile legate de oficiul uh, european și cele naționale. Trebuie să ajungem la un acord în prima lectură și transmit același mesaj Consiliului Competitivitate care va avea loc în câteva zile. Ultimul subiect, brevetul comunitar, doresc ca acest brevet să fie adoptat înaintea de final acestui mandat. E greu, dar este realizabil. Trebuie să facem totul pentru ca obiectivele de la începutul lui 2015 să fie realizate. Cred că putem să mergem mai rapid, însă, pe de altă parte, suntem și realiști. Vom uh, concretiza acordul realizat la sfârșitul lui 2012 domnul Baltasare, domnul Rapca, știu de ce vorbesc, că uh, acest progres a fost posibil. Acum statele trebuie să ratifice fără uh, întârzierea acordul privind uh, competența judiciară, privind uh, brevetele. O, Austria a condus acest uh, eșalon. Nu trebuie să pierdem dinamica și vom discuta acest lucru la Consiliul Competitivitate. Apoi, câteva cuvinte în legătură cu indicațiile geografice, un uh, exemplu concret de importanța proprietății intelectuale pentru toți operatorii, uh, inclusiv în agricultură, uh, Uh, indicațiile care protejează produsele, dar e vorba și de produsele nealimentare, neagricole, care este asigurată de legislațiile naționale și de o serie de acorduri internaționale. Aș vrea să inițiem o dezbatere publică printr-o carte verde privind o mai bună protecție a acestor producții uh, tradiționale, autentice, teritoriale, care nu sunt alimentare și nici nu au un caracter agricol și unde pot să apară noi locuri de muncă. Avem nevoie de o astfel de carte verde la începutul lui 2014. Apoi, un alt uh, subiect, uh, protejarea uh, secretului de serviciu, așteptat de toate economiile europene, Protecția inovării este esențială pentru a combate uh, furtul uh, strategic la nivelul marilor sau micilor întreprinderi. Acest uh, cadru care să protejeze secretul de serviciu uh, este benefic pentru cooperare, cercetare, legăturile întreprinderi pe piața internă. Și sper că Parlamentul Uh, va uh, primi bine această propunere pe care o va face în câteva zile Comisia. Câteva cuvinte acum despre al doilea mare uh, domeniu în ceea ce privește mediul juridic al întreprinderilor, mai multe responsabilități, mai multă competitivitate și angajamente pe termen lung. De câteva luni am făcut o serie de propuneri privind normele de transparență și contabilitatea, directiva revizuită privind transparența a doamnei McCarthy intră în vigoare mâine și elimină obligativitatea de a publica trimestrial informații pentru întreprinderile cotate la bursă. Comisia a adoptat pe 16 aprilie o propunere de directivă pentru a îmbunătăți transparența marilor întreprinderi în ceea ce privește uh, componenta socială. Vrem să responsabilizăm în mai mare măsură întreprinderile și să găsim o abordare echilibrată care să țină cont de bunele practici care există într-o serie de state membre. Știu că există o serie de reticențe a unor state membre, a unor întreprinderi, de aici și construcția susținerea constructivă a Parlamentului este necesară, mai ales pe o temă care este importantă pentru noi, transparența în domeniul fiscal. Am luat notă uh, de concluziile Consiliului din 22 mai. E vorba de propunerea pe care am menționat, obligația pentru marile întreprinderi de a comunica o serie de date în toate uh, statele unde au activități. Este o temă foarte importantă pentru cetățeni utilă și pentru întreprinderi, cu condiția ca acest lucru să se facă în mod echilibrat și Comisia susține în continuare transparența fiscală în fiecare țară, așa cum am făcut-o uh, și uh, pentru directiva privind cerințe de capital, directiva 4. O să vă mărturisesc și o teamă pe care o am, însă mai degrabă vreau să fiu vigilent în legătură cu campaniile făcute de o serie de întreprinderi care vor să uh, se prevaleze de această revizuire a normelor contabile pentru a vorbi de transparența industriilor extractive și uh, forestiere. Nu o, să, nu o să fac acest lucru, chiar dacă sunteți siguri de asta. Nu o să dau uh, uh, câștig de cauză lobiștilor. Nu o să facem un pas uh, în urmă uh, de la ceea ce am impus pentru o mai bună guvernanță, uh, în speță în Africa, unde este nevoie de transparență pentru industria extractivă și forestieră. Puteți să contați pe mine, acest lucru nu se va întâmpla. Apoi, reforma guvernanței întreprinderilor. Cu mai puțin de un an în urmă am publicat planul de acțiune. Inițiativa principală acestuia este modificarea directivei privind exercițiul drepturilor acționarilor. E vorba de transparența cu privire la investitorii uh, instituționale, remunerația funcțiilor de conducere și activitatea, activitatea consilierilor de vot, proxy advisors. Această revizuire va fi însoțită de publicarea unei recomandări privind guvernanța întreprinderilor pentru a îmbunătăți calitatea raportelor privind guvernanța întreprinderilor și anume calitatea explicațiilor date în caz de derogări de la dispozițiile de la un uh, cod de conduită. Această reformă a dreptului societății va fi completată de uh, o propunere privind societatea unipersonală pentru a favoriza crearea transfrontalieră de sucursale prin utilizarea statutului uh, social unic și armonizat. Aceasta va fi în beneficiul în mod deosebit a IMM-urilor care constituie coloana vertebrală a economiilor noastre. Această propunere este prevăzută pentru începutul 2014. Da. Uh, al treilea subiect, statutul uh, Fundației Europene. Pe 8 noiembrie s-a cerut coreperului ca dispozițiile fiscale să fie retrase din propunerea mea. Regret personal acest lucru, însă totuși cred că este important în ciuda acestei retrageri, să vizăm o adoptare rapidă a textului și, și aici vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, pentru că a susținut această propunere pentru a putea finaliza negocierile într-un viitor apropiat. Și mulțumesc comisiei noastre și doamnei Reckner pentru susținerea dată acestei propuneri. Un ultim subiect, auditul, care vă interesează foarte mult, Cred că ceea ce a realizat președinția italiană este o bună bază de discuție și la asta se adaugă ceea ce dumneavoastră Comisia Jurii ați făcut pentru a realiza aceste obiective în săptămânile următoare și vreau să salut progresul uh, pe care l-a făcut raportorul dumneavoastră, domnule Karim, și cu ajutorul dumneavoastră, mai ales cu ocazia celui mai recent trialog de săptămâna trecută am uh, demonstrat încă o dată că aceste șase 7 luni de muncă au dovedit că putem să lucrăm împreună în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor, iar în lunile următoare, uh, la fel de hotărât, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a lansa și noi dezbatere eventual, pentru că Parlamentul și Comisia vor continua să facă acest lucru și vom pregăti noi dezbateri în ceea ce privește de pildă drepturile de autor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar Barnier, für die și noi vă mulțumim călduros, domnule comisar Barie, pentru această prezentare cuprinzătoare. Ne-ați prezentat uh, proiectele și tematicile trecute, prezente și viitoare. În primul rând, dau cuvântul doamnei Wikström. Vă rog. Tack så mycket. Och eftersom jag vet att kommissionären älskar skandinaviska språk. Da, de vreme ce știu că domnului comisar îi plac limbile nordice, voi vorbi suedeză. Colaborarea noastră va funcționa chiar mai bine în acest fel împreună cu echipa dumneavoastră. Bun, deci Parlamentul uh, uh, este foarte mulțumit de faptul că avem un comisar care se preocupă într-adevăr de uh, beneficii pentru cetățeni și sper că vom găsi împreună soluții la problemele care încă trenează. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului comisar pentru activitatea sa, pentru punerea în uh, funcțiunea unui sistem modern uh, de mărci europene. Cred că această problemă ar fi putut fi deja rezolvată, însă trebuie să ne bucurăm de mai multă cooperare din partea Consiliului pentru a face progrese rapide și pentru a ne atinge obiectivele înainte de finalul acestei uh, legislaturi. Foarte curând uh, va trebui să ne aplicăm asupra unei anchete care a avut loc pe uh, problema dreptului de autor. E vorba de încrederea cetățenilor în acest uh, sistem de proprietate intelectuală. Trebuie ca cetățenii să susțină acțiunile noastre și măsurile pe care le luăm în cadrul dreptului uh, material. Deci, pentru că este vorba despre măsuri destul de radicale ales în ceea ce privește uh, acele copyright levies. Pornind de la acest studiu foarte detaliat privind uh, proprietatea intelectuală, trebuie să vedem care este părerea cetățenilor despre ceea ce se întâmplă în acest domeniu, despre um, uh, progresele tehnice în domeniu și să facem uh, totul pentru ca cetățenii să aibă o imagine clară despre acest uh, domeniu. Trebuie de asemenea să avem instrumente juridice moderne pentru a ține pasul cu modernizarea sistemului. Este foarte important să facem acest lucru pornind de la punctul de vedere al cetățenilor. Nu putem uh, doar să reacționăm în fața progreselor tehnologice, ci trebuie să anticipăm aceste lucruri și să creăm un cadru legislativ uh, funcțional. Aici este vorba și de probleme ce țin de drepturile omului uh, atunci când uh, cineva cumpără un produs precum un CD muzical, el se simte îndreptățit să facă copii pe care să le distribuie, de exemplu, la locul de muncă și știu că în statele membre pozițiile sunt destul de divergente în legătură cu acest tipuri de practici, dar ar trebui să ne concentrăm pe o procedură mai eficientă și să susținem, să îmbunătățim sprijinul consumatorilor pentru măsurile noastre de protecție a proprietății intelectuale. De la începutul acestei legislaturi lucrurile s-au mai îmbunătățit, dar suntem încă la început, pentru că la vremea aceea nu credeam că vom uh, avea atâta sprijin pentru legislație în acest domeniu. Parlamentul uh, a fost uh, convins, însă trebuie acum să facem mai multă și să convingem și populația că este nevoie de aceste măsuri. Iar de, de la anul să trece la o abordare puțin mai radicală. În ceea ce privește revizuirea directivei InfoSoc uh, pe durata următoarei legislaturi. Aș vrea să știu uh, care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Engström, vă rog. Jag får erkänna, jag var faktiskt inte medveten om Mulțumesc. Eu nu știam că vă plac atât de mult limbile scandinave, așa că am să vorbesc și eu uh, suedeză. împărtășim aceeași părere în ceea ce privește uh, dreptul proprietății intelectuale și dacă e să le luăm pe rând, aș începe cu problema brevetelor, aș atrage aici atenția asupra unei mici uh, erori care s-au strecurat în această broșură pe care o am aici, pentru că aici se vorbește despre un brevet unic deci, domnule comisar, trebuie să vă amintesc că nu avem o legislație în acest domeniu. Ne-am concentrat asupra brevetului cu efect unic, efect unitar. E vorba de un sistem de brevete controlat la nivelul Uniunii Europene. Deci avem un fel de sistem oarecum relaxat care amestecă mai multe elemente, însă nu este încă o construcție europeană unitară. În ceea ce privește mărcile, sunt de acord cu doamna Wikström, suntem pe calea cea bună și sunt destule lucruri bune de care trebuie făcute, însă dacă ne dorim să lărgim sfera uh, dreptului proprietății intelectuale, vom avea probleme Va trebui să avem însă reguli foarte clare care să precizeze lucrurile foarte bine. Altfel nu vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus. Intrând în alte domenii ale dreptului material, dacă vorbim despre uh, acele copii ilegale, intrăm uh, pe un teren minat și am avea nevoie de alte domenii conexe, trebuie ca legislația să avanseze și ce trebuie să uh, învățăm din uh, evoluția economică din ultimii ani este că economia poate să avanseze în măsura în care informația circulă liberă și persoane, forța de muncă este mobilă. Este o dinamică pe care încă nu o vedem uh, acționând în Europa. Nu cred că această evoluție va putea fi modificată dacă mergem înainte fără să elaborăm un set de reguli pentru protecția dreptului de proprietate intelectuală. Trebuie să ținem cont de evoluțiile economice și să regândim anumite lucruri. Sunt de asemenea de acord cu doamna Wikström uh, că nu mai uh, sunt valabile argumentele anilor 70. Acum există tehnologie modernă, nu mai avem casete audio sau benzi de magnetofon. Uh, și cred că ar trebui să învățăm de la state care au mai multă experiență în uh, domeniul uh, combaterii copiilor ilegale. Lucrurile nu funcționează în acest domeniu pentru că există o generație întreagă care nu-i pasă de ce se întâmplă în acest domeniu, de drepturile de autor. Uh, Acum 20 de ani, drepturile de autor uh, reglau, uh, reglementau întreprinderile dintre creatori și uh, întreprinderi cu activități economice, între artiști și activitățile economice. Acum aceste lucruri s-au schimbat, s-au făcut progrese foarte mari în acest domeniu. Schimbările sunt foarte mari și le vedem reflectate în acest raport care va fi prezentat imediat. spuneți că înțelegeți foarte bine acest uh, domeniu, însă când ajungem la întrebările de detaliu, lucrurile nu mai sunt atât de simple. Oamenii de pe stradă nu înțeleg foarte bine ce înseamnă drepturile de autor. Lucrurile nu au fost explicate și nu sunt evidente pentru oamenii obișnuiți. Ehm, mă bucur că Comisia vine cu o propunere pentru popularizarea drepturilor de autor. Trebuie să vedem uh, însă ce putem uh, face, ce putem simplifica și poate vom avea un instrument mai util, un uh, drept de autor pan-european care să traverseze diversele frontiere ale pieței interne. Trebuie să ne concentrăm însă și pe accepta, acceptarea acestor măsuri de către populație. Comisia are, trebuie să aibă dorin, voința de a face progrese pe acest uh, dosar. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau uh, întâi să tratez niște chestiuni generale și apoi să adaug întrebările mele personale. În ceea ce privește drepturile de autor, cred că este important să avem o reformă generală a textului de bază. Pentru că dacă continuăm tratând doar și renovând, înnoind doar părți ale textului, lăsând uh, legea de bază uh, așa în dezordine cum este, vom avea probleme. Pentru că greșelile uh, se um, transmit, practic, și pentru că nu se fac corecturile acolo unde este nevoie, la baza lucrurilor. Și de aceea am discutat atât de mult uh, despre aceste asociații de gestiune a drepturilor de autor și întrebarea care se pune este cum reușim în Europa, pe de o parte, să uh, avem o abordare unitară, în același timp, fără a crea niște giganți pe piață care să uh, abordeze apoi lucrurile fără niciun fel de respect pentru um, uh, minorități, pentru limbi minoritare um, și așa mai departe. E un exercițiu foarte important pe care trebuie să îl facem. În același timp, știm că um, comportamentul uh, utilizatorilor a depășit orice limite. Acesta este punctul uh, esențial. Acest echilibru cred că este una dintre cele mai grele sarcini pe care le avem. Și apelul meu ar fi următorul. Haideți să nu continuăm să uh, abordăm întâi toate textele legislative legate de dreptul de autor, ci să începem acolo la rădăcină, la chestiunea um, teritorialității. Și aici vreau să spun, în acest context, vreau să spun că chiar dacă discutăm despre industriile creatoare și de condițiile de viață ale um, producătorilor de uh, conținut sau de opere de, a creatorilor de opere de artă, uh, trebuie să le oferim susținere pentru că sunt unul dintre cele mai mobile uh, grupuri ale societății noastre. Sunt activi la nivel european și la nivel mondial, de fapt, și se confruntă cu uh, dispoziții legislative foarte diferite, referitoare, de exemplu, la remunerarea lor directă, dacă e vorba de uh, contracte, de concerte și așa mai departe. Deci, cred că în ceea ce îi privește, uh, cred că pe aceștia trebuie să-i punem în centrul atenției noastre, um, pentru că uh, există deja o, o uniune a um, artiștilor care lucrează deja la um, propuneri în acest sens. Este un domeniu foarte important. În același timp, uh, știți că uh, eu am în vizor acest tratat pentru nevăzători care este bine cunoscut, uh, care a fost uh, în sfârșit uh, elaborat la Marrakesh. Dar acum avem probleme cu ratificarea, pentru că procesul s-a blocat și unele state membre sunt încăpățânate și refuză să ratifice, eu cred că trebuie să găsim drumul cel bun aici, pentru că avem nevoie de o analiză foarte clară a um, temeiului juridic Poate serviciul juridic al Comisiei ar trebui să analizeze natura acestui tratat. E un tratat? E un acord? Este un uh, uh, acord mixt? Ce înseamnă acest lucru și ce înseamnă acest lucru pentru procesul de ratificare? Și dacă am putea să primim un astfel de aviz juridic al Comisiei, uh, al Serviciului Juridic al Comisiei, cred că am putea uh, în statele noastre membre să mergem și să facem lobby, să discutăm într-un mod foarte clar acolo unde este necesar și să spunem că e o rușine. Dacă avem un tratat care în sfârșit îi ajută pe nevăzători, dându-le accesul la informații, la patrimoniul nostru cultural într-o mare măsură, deci avem pe de o parte acest tratat și apoi statele membre Uh, folosesc tot felul de argumente uh, care nu stau în picioare din punctul meu de vedere pentru a nu ratifica acest uh, tratat. Pentru că e foarte important ca acest tratat să ajungă să fie și transpus în practică. Deci să ajungem măcar, mi-aș dori să ajungem măcar în situația ca în acest mandat Parlamentul să poată să ia o decizie ar fi, cred că, un pas important pentru statele membre din punctul meu de vedere, vom discuta astăzi în ședința coordonatorilor și despre drepturile oamenilor cu dizabilități. Din punctul meu de vedere, acesta este un domeniu foarte important. Trăim într-o societate a informației, um, într-un spațiu cultural de o însemnătate deosebită. Și dacă um, persoanele Uh, nevăzătoare sau cu dizabilități de vedere um, nu au posibilitatea să participe la uh, acest patrimoniu, acesta este un semn foarte trist uh, din punctul meu de vedere, pentru câteva mici grupări care au putere în statele membre și care au influență și care nu vor ca acestor persoane care oricum au o viață atât de grea să li se uh, ușureze viața, să li se ușureze accesul la patrimoniul cultural. Pentru că nimeni nu pierde nimic dacă se acordă acest acces. Nimeni nu pierde nimic. Și cred că e important să clarificăm acest lucru și poate că ar fi, cred că ar fi nevoie de un aviz al serviciului juridic care să uh, explice uh, situația acestui uh, tratat și astfel să putem să uh, facem presiuni, uh, să aducem în uh, uh prim plan uh, politic acest uh, subiect. Pentru că uh, mie mi se pare foarte trist că din astfel de motive uh, dubioase nu reușim să progresăm pe acest tratat. Mulțumesc. Merci, monsieur le président. Uh, merci. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare și mulțumesc de asemenea pentru activitatea dumneavoastră. Eu am convingerea că drepturile de autor nu vor fi niciodată o frână pentru creștere, ci din potrivă o pârghie de dezvoltare pentru noi servicii de care am vorbit prin intermediul mai multor uh, uh, acte legislative și mă refer aici în principal la serviciile online. În legătură cu fiscalitatea, știu că statele membre au nevoie de resurse fiscale, știu că răspunsul la întrebarea pe care am să vă pun nu depinde în totalitate de dumneavoastră, dar trebuie să vă spun că acum un an și jumătate sau doi am depus o primă întrebare orală privind problema discriminării uh, uh, nivelului TVA între bunurile culturale uh, fizice și bunurile culturale online. Între timp uh, avem uh, reglementare privind societățile de gestiune colective, există, se vorbește despre accesul tuturor, se vorbește despre o ofertă atractivă și ieftină Vreau doar să știu ce credeți, care e sentimentul dumneavoastră, pentru că eu voi uh, depune din nou o întrebare orală împreună cu Doris Peck, președinta Comisiei Cultură. Vreau să întreb de ce continuăm să penalizăm distribuirea drepturilor culturale online în raport cu bunurile culturale fizice, precum cărțile. Știu că este o chestiune care nu depinde de dumneavoastră, dar vreau să știu doar cam din cotro bate vântul și mă mulțumesc, mă voi mulțumi doar cu ceva speranțe. Doamna McCarthy. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc uh, domnului Barnier pentru angajamentul său de a apăra uh, realizările obținute mai ales în domeniul uh, extractiv, uh, petrolier, al cărbunelui și în uh, domeniul forestier. Cred că ceea ce am făcut noi în Europa este acum văzut ca un standard global și în ziua în care am acordat premiul Saharov, am semnat noua legislație în numele președintelui Parlamentului Martin Schulz și cel care a primit acel uh, premiu a spus că cel mai important este felul în care sunt responsabilitate, uh, responsabilizate companiile care exploatează resurse, naționale în țara, resurse naturale în țara sa, în Burma. Cetățenii de rând nu înțeleg uh, drepturile de proprietate intelectuală. Dar ei înțeleg că dacă faci pâine, trebuie să fii plătit pentru pâine. Și cred că putem explica foarte simplu lucrurile. Nu trebuie să aruncăm drepturile la, de autor la coș. Trebuie să ne gândim cum să adaptăm dreptul de autor la era internetului. Și asta se aplică la orice, nu doar la industria copyright-ului, ci la orice alt domeniu al proprietății intelectuale. Oamenii în această comisie cred că trebuie să se schimbe doar industria. Nu, trebuie și cetățenii să schimbe percepția și legiuitorii și trebuie să vedem cum să facem niște modificări care să funcționeze în mediul complex în care trăim astăzi. Dacă intri într-o, într-un magazin uh, și furi o haină, nu este bine. Este același lucru cu uh, a fura de pe internet. Dacă pe internet nu există o uh, etichetă de siguranță care să prevină acest lucru, nu înseamnă că furtul este permis. Eu uh, n-am o problemă cu informarea cetățenilor în propria mea uh, circumscripție, pentru că uh, reprezintă o regiune care este foarte dependentă de drepturile de autor, de brevete și mărci. Am fost, de exemplu, să văd un meci pe stadion, dar tot ce se întâmplă acolo ține de drepturi de autor și de inovație. Dacă acest uh, lucru ar fi ignorat, atunci toată lumea ar trebui să aibă acces la meci pe gratis. Dar plătim pentru ca să avem o industrie care funcționează cu adevărat. Avem un uh, sistem care este necesar. Avem un instrument absolut necesar. De ce? Noi am infectat grafingul. Acum acesta este un fenomen răspândit la nivel uh, global, dar nimeni nu a plătit drepturi de autor pentru acesta. Avem un institut pentru graphing care încearcă să obțină uh, beneficii de pe urma acestui, acestei inovații am reușit să obținem un brevet și acum, în sfârșit, uh, culegem roadele acestei inovații. Deci am experiență în ceea ce uh, privește vânzarea de proprietate intelectuală. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule comisar, este cum facem oamenii să înțeleagă că uh, acesta este un lucru vital pentru zona din care provin. Mulțumim, domnul Berlinguer. Cred că această discuție este una foarte oportună. Există o coincidență de vederi între Comisie, Consiliu și Parlament. Domnul comisar Barnier a rezumat foarte bine ce s-a făcut anul acesta și este foarte important ca la că în prezentarea sa în sinteza sa, el a arătat că au existat divergențe între grupurile politice privind drepturile intelectuale, privind uh, întreprinderile, chestiunile financiare, și chiar în termen de audit cred că am avut anumite opinii divergente. Deci grupurile politice uneori s-au aflat uh, pe poziții opuse, dar asta este democrația până la urmă. Și apoi ceva s-a întâmplat. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și asta nu în ultimul rând, datorită tenacității domnului comisar Barnier. La un moment dat a părut că pozițiile grupurilor politice se apropie și merg către o poziție convergentă. A fost foarte greu să ajungem acolo. Am să mă opresc aici, dragi colegi, sper că știți la ce mă refer. În ultima fază, cred că am avansat către o poziție europeană în ceea ce privește importanța valorilor europene. Se desprinde de aici importanța cetățeniei europene. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu. Lucrurile au devenit uh, evidente atunci când comisarul Barnier a făcut referire la procesul de modernizare. Proces care merge mână în mână cu europenizarea. Asta înseamnă că am asistat la o revoluție extraordinară, o revoluție tehnologică care schimbă relațiile sociale. Deci, lumea în care trăiam cu patent, brevete și mărci a trecut la un nou model economic în care au existat soluții, au apărut soluții tehnologice care depășeau soluțiile legislative existente. De exemplu, teritoriile în trecut aveam acces doar la anumite zone. Acum în domeniul creativității, vedem că anumite produse care puteau fi în trecut folosite doar în Italia, de exemplu, acum pot fi folosite și în uh, Marea Britanie. Prin intermediul internetului ele pot fi tranzacționate și deci se depășesc se depășește ideea de graniță teritorială. Nu mai există distinție teritorială. Aceste lucruri țin de trecut. Teritoriul era o noțiune ce tindea să fie apărată de dragul protecției. Acum protecția este foarte laxă. Și un rol foarte important la companiile de gestiune a drepturilor de autor. N-am să intru foarte mult în detaliu. În ceea ce privește acel acces al nevăzătorilor la opere audiovizuale, există foarte multe obstacole. Practic am fost blocați și n-am reușit să facem niciun fel de progrese. Cred că domnul comisar are un rol foarte mare de jucat în uh, clarificarea acestui dosar, în depășirea acestor obstacole, însă trebuie să fim foarte atenți în continuare pentru a nu uh, risipi ceea ce am reușit să obținem prin acordul de la Marrakesh, ci din potrivă să mergem mai departe. La grupul socialist, de 20 de ani, problema brevetelor a fost una controversată în interiorul grupului. A trebuit să cerem ajutor din afara grupului pentru a depăși aceste divergențe. Dar acum am trecut peste asta și Rafaele și cu mine, deși suntem din Italia, suntem din grupuri diferite, noi nu doream să urmăm poziția guvernului italian în această privință, pentru că era vorba de includerea Uh, limbii italiene în uh, abordarea noastră. În această comisie, interesul cetățeanului trebuie să primeze. Trebuie să apărăm interesul cetățeanului și de aceea cred că astăzi, pentru a promova, pentru a face anumite progrese până la sfârșitul acestei uh, legislaturi, deși sunt uh, multe lucruri de făcut, așa cum uh, spunea și domnul comisar, trebuie să punem să facem mai multe eforturi în direcția promovării brevetelor în audit, contabilitate, lucrul la care comisia, lucruri de care Comisia s-a ocupat uh, puțin înainte de vreme și trebuie să fim foarte hotărâți în aceste domenii, astfel încât să avem și mai multe rezultate până la finalul legislaturii. Eh, muy, muy brevemente, porque sé que estamos al borde ya de la, del límite del tiempo. Mulțumesc foarte, foarte pe scurt pentru că suntem la limite cu timpul, dar nu vreau să las să treacă această ocazie fără să-l felicit pe domnul comisar Barnier și pe echipa sa pentru entuziasmul pe care îl generează atunci când uh, vorbește. Și avem încredere că domnul comisar Barnier va uh, folosi ultimele șapte luni ale mandatului său uh, va fi o perioadă fructuoasă și să sperăm că vom putea, într-adevăr, duce la bun sfârșit uh, toate proiectele începute. Sunt trei uh, observații pe care vreau să le fac. În primul rând, drepturile de autor. Eu, domnul Barnier, doamna Galo, uh, m-au convins, m-au convertit sunt pe calea cea bună și au dreptate, deci trebuie să-i susținem. Merită susținerea noastră. Se aniversează 100 îl aniversăm uh, pe Albert Camus 100 uh, de ani uh, Uh, știi, uh, bun, ne gândim la mitul lui uh, Sisif, uh, noi vom uh, dezbate întotdeauna, ne vom uh, strădui să ducem stânca, bolovanul în vârful muntelui, care apoi se va rostocoli din nou. Dar în această dezbatere aș vrea să fac o observație. Trebuie să acordăm mare faptului că autorii spanioli denunță copiere privată. Creatorii spanieli, spanioli în ultimii doi ani au suferit uh, foarte mult. Unii dintre ei suferă de foame chiar, pentru că nu uh, le sunt plătite taxe pentru copierea privată. Deci, domnule comisar, vă atrag atenția, vă rog să țineți cont de acest uh, lucru. În al doilea rând, Astăzi uh, ați v-ați luat un angajament public de a nu ceda în fața lobbyiștilor uh, din partea marilor uh, companii miniere și forestiere care sunt active în Africa și Asia. Acest lucru este foarte important pentru că acești oameni au fost în Parlamentul European și și-au creat o nouă imagine foarte bine meșteșugită, tocmai pentru a uh, eluda corupția, au spus că pentru a eluda corupția din aceste țări vor mai multă transparență. Comisarul Barnier cred că are dreptate. Nu ar trebui să-i susținem în niciun fel. Așa cum a spus și Aline McCarthy, ceea ce am obținut nu trebuie să fie aruncat la gunoi. Comisia și Parlamentul nu pot să dea înapoi pe acest subiect. Și în ultimul rând, auditurile. eu nu mi-am putut imagina că Consiliul și Comisia vor face asemenea progrese față de poziția Parlamentului European în domeniul auditului, dar așa stau lucrurile. Cel mai mare obstacol în evoluția unor mari părți din Cartea Verde a Comisarului Barnier Uh, este Parlamentul. Parlamentul trebuie să nu mai obstrucționeze procesul și să aibă o abordare mai pragmatică. Domnul Karim nu e aici, din păcate. Dar cred că trebuie să fim mai practici și să colaborăm mult mai bine decât am făcut-o până acum pe acest subiect. În dreptul spaniol, noi credem că un acord uh, prost este mai bun decât uh, un proces în instanță bun. Dar eu aș spune că lucrurile nu stau în acest fel. Putem să amânăm acordul privind auditul, dar să ne asigurăm că va fi un acord bun, pentru că economiile țărilor noastre au nevoie de acest lucru. Mulțumesc, domnule Masip, și acum dau cuvântul din nou domnului comisar pentru a putea răspunde la numeroasele întrebări și idei. Vă mulțumesc, domnule comisar. Vă rog, domnule comisar. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru încurajarea și aprecierea dumneavoastră și pentru criticile uh, legitime care obligă Comisia să aprofundeze lucrurile sau să meargă mai departe. Astfel de schimburi de opinii sunt utile pentru cabinetul meu și pentru direcția generală. Doamna Wikström și domnul Engström și doamna McCarthy au vorbit despre brevet. Suntem aproape la capătul drumului, n-am ajuns încă la capătul lui. Domnul Engström și doamna McCarthy au uh, dreptate amândoi. s-au făcut progrese reale. Însă nu e vorba de un sistem Uh, profund european, așa cum a spus-o domnul Engström, pentru că avem încă un uh, acord internațional uh, în ceea ce privește competența, însă este rodul unui compromis și, cum știți, am gândit că e o așteptare atât de mare de 35 de ani încoace pentru uh, economii, pentru întreprinderi și chiar dacă și pos, uh, Poarta rămâne deschisă, ușa rămâne deschisă pentru uh, Spania și Italia. Acest lucru va ajuta productivitatea și competitivitatea în loc să ni se fure lucrurile. Trebuie să ratificăm în acest an sau înainte de 2014 acest uh, text, puteți să mă ajutați pentru a ajunge la o ratificare minimă, astfel încât să aplicăm această legislație astfel încât uh, o mică întreprindere din Suedia sau din Regatul Unit să beneficieze de primul brevet european. Doamna Wikström a vorbit despre mărci, ca și dumneavoastră, domnule Engström. Uh, cele două texte legislative uh, avansează în ritmul lor. Uh, am spus-o și Consiliului și președinției. Merg în Grecia pentru a întâlni miniștrii care vor prelua președinția de la 1 ianuarie 2014. Uh, în ciuda criticilor făcute, punctul de plecare este foarte clar. Uh, mărcile naționale și domnul Campinos va adăuga și mărcile comunitare care sunt uh, administrate în mod profesionist la Alicante și vreau să uh, îi felicit pe cei de la oficiu din Alicante. Deci aceste două tipuri de protecție coexistă, ele sunt complementare și trebuie să continue să coexiste. Consider că acest pachet este extrem de important. În ceea ce privește uh, copia privată, o chestiune evocată de doamna Oikstrom și domnul Engström, uh, este un șantier pe care îl vom deschide în uh, evaluarea reformei privind drepturile de autor. Și asta în lumina celor realizate de domnul Vitorino. Îi mulțumesc uh, pentru asta și grație raportului doamnei Castex, un raport foarte util pentru urmarea raportului Vitorino nu trebuie să ne antepronunțăm în ceea ce privește reforma, însă trebuie să spunem că este clar o serie de teme sunt clare, cum ar fi uh, dublele plăți pe care le-ați evocat. Este esențial să menținem capacitatea de a îi remunera pe creatori. Este un al doilea aspect în legătură cu care trebuie să fim atenți. Deci, prin prisma acestor două rapoarte, Vitorino și Castex, vom deschide dezbaterea pe marginea copiii private în cadrul activităților mai generale pe care le întreprindem pe marginea drepturilor de autor. Ați spus, domnule Engström, Ați vorbit de o slăbiciune europeană. Acum vreo am fost și eu și am stat vreo două săptămâni în Silicon Valley. Și în acest uriaș teritoriu al inovării, cu legislația americană care se aplică, facilitățile care se dau celor care vin din toate colțurile lumii să locuiască, să lucreze acolo, am fost uh, uh, uluit de mobilitatea ideilor și asta este slăbiciunea europeană, că nu este încurajată această mobilitate a ideilor. Avem o strategie pentru competitivitatea industrială pentru anii ce urmează. Este important ca nu toată producția să plece în Asia sau în Statele Unite. Și o cheie pentru aceasta nu este protecționismul, ci investiția investițiile în comun, universități, întreprinderi, institute de cercetare, laboratoare și trebuie să favorizăm această mobilitate a ideilor. M-a frapat în Franța, dar și în alte țări, să vedem cum putem să construim sau să realizăm centre tehnologice, uh, însă sunt totuși închise. Asta a făcut președintele Barroso cu crearea Institutului European de Tehnologie, dar cred că trebuie să mergem mult mai departe de aici pentru a favoriza mobilitatea ideilor. Și e o idee pe care o rețin pentru dezbaterea privind drepturile de autor. Domnule Engström, uh, am citit uh, cărticica pe care ați scris-o în legătură cu necesitatea unei reforme a drepturilor de uh, autor. Eu și uh, echipa mea am citit-o foarte atent. Sigur, există puncte de vedere divergente, dar ați făcut un diagnostic corect și există idei valabile în cartea dumneavoastră. Și vreau să preiau acest subiect uh, al drepturilor de autor în legătură cu cele spuse de domnul Berlinger ce putem face împreună plecând de la uh, poziții diferite în ceea ce fește Marrakeșul, operele orfane și așa mai departe. Prima dezbatere pe care am avut-o aici, atunci am găsit o cale comună. Cred că chestiunea drepturilor de autor este mai presus de orice, domnule Berlinger, o temă de inteligență europeană stânga, dreapta, partidele pirat, centrul, verzii. Există oameni deștepți peste tot. Există inteligență peste tot. Chestiunea drepturilor de autor este atât de importantă, așa cum a spus-o doamna McCarthy, în legătură cu angajarea, ocuparea în regiunea asta. S-au făcut studii privind uh, importanța economică uh, a proprietății intelectuale importanța uh, acestor industrii culturale. Eu cu toate forțele mele și acum și mai târziu uh, o să lucrez la această modernizare, ținând cont de tot ceea ce ați spus, doamna Mariel Galo, domnul Berlinger, domnul Engström, această reformă a drepturilor de autor. Și confirm acum că, în prezent, cu colegii mei, cu doamna Croiz și doamna Vasiliu și cu serviciile mele, uh, analizăm acheul legislativ în ceea ce privește de de autor, uh, adaptarea la mizele mediului digital, Facem analize economice foarte complicate și confirm în mod deschis și obiectiv că va avea loc o consultare publică în săptămânile uh, următoare. Doamna McCarthy a spus să nu se caricaturizeze lucrurile, să vedem dincolo de drepturile de autor ceea ce este element economic, Domnule Engström a spus că noile generații nu înțeleg. Totuși, ele înțeleg că în noua generație există tineri întreprinzători, tineri muzicieni, tineri jurnaliști care vor ca munca lor să fie răsplătită corect și uh, să nu fie piratată, furată. Există mulți tineri în Europa care încer, înțeleg acest lucru, însă e nevoie și de pedagogie, de activități pedagogice pentru a ă, explica ce este dincolo de proprietatea intelectuală. Deci ă, trebuie să abordăm toate aceste subiecte, teritorialitatea și internetul, limitele și uh, scutirile care există, fragmentarea pieței interne. Deja am abordat uh, o parte a acestor uh, teme cu gestiunea colectivă și trebuie să continuăm. Apoi, remunerarea corectă a creației, copia privată, care face parte din această dezbatere, și înțelegerea de către marile public a drepturilor de autor, inclusiv protecția sau respectul a ceea ce ați numit micile culturi. Și asta am discutat în cadrul dezbaterii gestiunii uh, colective, să existe o singură licență europeană. Ce se întâmplă cu țările mai mici, cultiturile mai mici? Și ele trebuie protejate pentru că fac parte din diversitatea și bogăția europeană. Calendarul este foarte clar. În martie 2014, fără îndoială, vom avea toate rezultatele pentru a lua o hotărâre. Și un cuvânt uh, domnului uh, Berlinger și doamnei Lichtenberger în ceea ce privește uh, Marrakeșul, prima etapă pe care am depășit-o, acum trebuie semnat de către Uniune. Este un act politic important. După ce Consiliul aprobă acest lucru. Trecem la uh, ratificare. Sunt uh, o serie de state care se mențin pe poziții. Trebuie să facem însă uh, progrese. Uh, sunt discuții în ceea ce vește competența exclusivă. Lucrez îndeaproape cu serviciul juridic al Comisiei și la timpul uh, potrivit o să vă fac cunoscute uh, concluziile serviciului juridic pe această temă. Însă există elemente complexe și riscul de întârziere pe această temă. Însă, la timpul potrivit, o să vă spun rezultatele analizei făcute de serviciu juridic. Mariel Galo a vorbit despre discriminarea în ceea ce privește rata TVA-ului. Domnul Șemeta lucrează la această temă. Personal sunt de acord cu Mariel Galo atunci când e vorba de principiul neutralității uh, tehnologice sau fiscale între uh, cartea electronică și cartea pe hârtie și Comisia trebuie să facă o propunere pe baza studiilor aflate în curs. Confirm doamnei McCarthy ceea ce am spus cu tărie în ceea ce privește respectul textului adoptat și anume Toată lumea trebuie să uh, mediteze pentru transparență în domeniul forestier și extractiv. În Franța, unei s-a inaugurat o fundație, uh, domnul uh, Chirac a fost prezent acolo și s-a dat un premiu unui medic din Congo pentru că ne preocupă violența împotriva femeilor, acest doctor Mugevei lucrează într-un spital, a creat o tehnică pentru protejarea femeilor uh, care au făcut obiectul unei violențe uh, pe, în timp de război, pe câmpul de luptă și ni s-a violul ca armă de luptă și această armă era folosită de întreprinderi Și acesta este unul dintre subiectele bunei guvernanțe. Și dincolo de asta, nu trebuie să existe numai mai multă democrație, ci mai mult respect și mai puțin respect. Conflictele din Congo sunt în mare parte legate de industria extractivă. și nu am să las să se dilueze acest text uh, de care au nevoie atât de mulți. Mulțumesc, doamne Galo, pentru încurajările sale și pentru ceea ce a spus în legătură cu auditul. Avem nevoie de susținerea dumneavoastră pe baza lucrărilor făcute de președinție și de comisia dumneavoastră putem să finalizăm lucrurile Uh, salut principiul rotației și conceptul listei negre care a fost uh, reținut chiar dacă uh, ambițiile sunt mai mici decât atunci când am început acest text, însă totuși trebuie să ajungem la un compromis. Sunt gata să lucrez la acest compromis. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea dumneavoastră și pentru munca dumneavoastră. Thank you. Vă mulțumim, domnule comisar. Aplauzele arată că colegii din comisia noastră sunt foarte mulțumiți de munca pe care ne-o prezentați și uh, E foarte clar că resortul dumneavoastră este unul care necesită foarte, foarte multă muncă și uh, proiectele din uh, domeniul pe care îl păstoriți dumneavoastră au fost cele care au uh, consumat cel mai multe resurse de timp și energie în mandatul nostru. Deci este într-adevăr un domeniu foarte complex și um, Comisia noastră privește în urmă la acest mandat și la proiectele pe care le-am dus la bun sfârșit împreună cu dumneavoastră cu mulțumire. Și vă mulțumim că sunteți în continuare deschis și aveți uh, priorități uh, uh, care pot fi duse la bun sfârșit până la sfârșitul acestui mandat. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Good jetzt sind wir ein ganz kleines bisschen über der Zeit, das macht am depășit puțin uh, uh, cadrul nostru temporal, dar nu e problemă mare, pentru că mai avem uh, reuniunea coordonatorilor, um, care i-am acordat uh, timp destul de generos, nu avem nevoie, de fapt, de o oră. Așadar, uh, vreau să trecem la punctul 8 și să-l, să, pre... să salut pe domnul Campinos. Uh, Uh, președintele uh, Oficiului pentru Armonizarea pe Piața Internă. Rog pe domnul Campino să vină aici pentru a ne putea prezenta studiul uh, pe care ni l-a adus astăzi. Uh, Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, reprezentanți ai Comisiei, doamnelor și domnilor. E o mare plăcere să fiu astăzi în uh, rândurile dumneavoastră la Comisia pentru Afaceri Juridice, care este comisia competentă pe fond pentru regulamentul uh, care um, dă um, Oficiului pentru Armonizarea pe Piața Internă, observator. Vreau să-i mulțumesc mai ales domnului Masip Hidalgo pentru munca depusă ca raportor în acestui regulament, care, uh, ca urmare a căreia sunt astăzi aici în uh, sânul dumneavoastră și mulțumesc tuturor celorlalți eurodeputați care s-au aplicat, s-au implicat activ și care um, urmăresc acum munca observatorului în numele Parlamentului. De asemenea, suntem recunoscători domnului Barnier și serviciilor Comisiei pentru susținerea constantă. Așa cum se spune în regulament, obiectivul principal al observatorului este de a, a furniza date obiective, fapte și cifre referitoare la proprietatea intelectuală și la, încălcare, la încălcări. Unii eurodeputați, chiar dacă au fost critici față de observator, um, au spus că așteaptă să vadă care va fi activitatea noastră. Um, având încredere că și sperând că observatorul va uh, prezenta într-adevăr date uh, importante. Și vreau să vă prezint uh, un studiu astăzi care arată exact ce doriți dumneavoastră să facem. În primul rând, gândindu-ne la misiunea pe care ne-a încredințat-o domnul Barnier. Întâi să înțelegem și apoi să acționăm. Acest lucru este foarte important, mai ales în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Pentru că tehnologia uh, se dezvoltă foarte repede și trebuie să avem grijă să nu fim depășiți de ce se întâmplă pe teren. Cu atât mai mult cu, a, cu cât uh, um, internetul uh, ocupă o poziție tot mai importantă în viețile noastre și ale copiilor noștri care intră în lumea digitală la vârste din ce în ce mai uh, mici. De asemenea, avem o dezbatere crucială privind uh, sistemul drepturilor de autor și comisarul v-a informat că acum două săptămâni s-a încheiat activitatea în ceea ce privește licențele și sperăm că um, contribuția observatorului nostru la această discuție va aduce o valoare adăugată în acesteia. În iunie 2012 uh, am publicat primul studiu uh, pe 30 septembrie am prezentat uh, comisarului Barnier uh, primul nostru studiu cu susținerea Digi Piața Internă. Studiu care ne arată că industriile care au o mare, un mare conținut de proprietate intelectuală contribuie la 35% din locurile de muncă, 39% din PIB-ul din Uniunea Europeană, creând 77 de milioane de locuri de muncă, fiind responsabile pentru aproximativ 90% din comerțul Uniunii Europene cu restul lumii. Un studiu care va fi elaborat și prezentat uh, până anul viitor va arăta importanța IMM-urilor. Cel de-al doilea studiu major și pe care vi-l prezint astăzi se ocupă de chestiunile complexe și uneori contradictorii referitoare la ceea ce știu, ce gândesc și ce percep cetățenii referitor la drepturile de proprietate intelectuală. Și vreau să menționez și un al treilea studiu cu privire la încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, care este în curs de elaborare. Acesta vrea să cuantifice încălcările pe piața internă și e prevăzut a fi încheiat până la sfârșitul 2014. Aceste trei studii, contribuția proprietății intelectuale, percepția acesteia și cuantificarea încălcărilor, formează o trilogie. În primul rând, este o parte pozitivă, care arată importanța drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la locuri de muncă, um, ocupare și comerț, ceea ce ne afectează pe toți. Și apoi există și cealaltă uh, parte a medaliei, uh, cea a încălcărilor, Vrem să putem să estimăm volumul contrafacerilor și piratorilor în Uniunea, Europeană uh, în termen de pierderi de locuri de muncă, de creștere și de venituri la bugetul de stat. Um, acum încercăm să vedem cum percep cetățenii uh, proprietatea intelectuală de cetățeni de diverse naționalități, vârste, uh, profesii și um, sexe, um, încercând, deci, cu aceste informații să creăm baza pentru o nouă paradigmă care să ne ajute să facem uh, mai uh, clare drepturile de proprietate intelectuală în viața cetățenilor și mai uh, să le ducem mai mult în beneficiul tuturor. Sperăm că aceste date vă vor da ocazia să luați decizii bine fundamentate. Aceste studii vor fi repetate în decursul timpului, astfel încât impactul real în economie să poată fi măsurat și mai ales evoluția acestea să fie evaluată. Și vom putea să vom continua să investigăm uh, și chestiunile specifice, concluziile specifice. Și acum permiteți-mi să vă prezint uh, studiul cu privire la percepție. Deci, percepția cetățenilor europeni față de proprietatea intelectuală este primul astfel de studiu făcut la această scală. Acoperă toate cele 28 de state membre, uh, au fost intervievați peste 26.500 de cetățeni după uh, metodologia Eurobarometrului putem să vedem deci ce reprezintă proprietatea intelectuală în mințile cetățenilor, mai ales din generația mai tânără. Vedem cum înțeleg aceștia și cum percep proprietatea intelectuală. Un ghid um, pentru înțelegerea propriilor noștri copii și societății. Um, au fost trei faze. O uh, revizuirea tuturor uh, a literaturii în acest domeniu, apoi un studiu calitativ bazat pe um, grupuri uh, concentrate în 9 state membre și apoi uh, faza cantitativă cu uh, toate, cele, toate statele membre implicate. Am putut să ne uităm la rezultate Uh, defalcate pe țară, grup de vârstă, nivel de educație, ocupație și dacă aveți uh, întrebări tehnice referitoare la metodologie, Antoine Reriri, care reprezintă compania Edelman Berlin, care a făcut acest studiu, este aici și uh, va putea să vă răspundă la întrebări. Și vreau să-i mulțumesc lui uh, Antoine pentru, aceast, pentru munca depusă. Care sunt lecțiile acestui studiu? Studiul arată atitudini foarte pozitive față de proprietatea intelectuală, care poate nu au fost evidente la început. Însă, rezultatele ne arată că există și multe contradicții între um, declarațiile oamenilor și acțiunile lor. Oamenii spun că cunosc proprietatea intelectuală și, a com- și componentele acesteia, dar în realitate, de fapt, nu o cunosc. Nu știu că um, designul poate să fie protejat și nu știu că brevetele uh, expiră uh, în timp. Ei cred că proprietatea intelectuală este importantă, dar în același timp cred că poți să încalci uh, drepturile de proprietate intelectuală pentru anumite motive. Acestea sunt contradicții care țin de natura umană și provocarea pentru noi este să înțelegem aceste contradicții și să înțelegem ce trebuie să se schimbe pentru a îmbunătăți conștientizarea lucrurilor și, deci, pentru a crește respectul și protecția proprietății intelectuale. Trebuie de asemenea să ne amintim că, deși suntem cu toții europeni, Există diferențe între statele membre, între regiuni, eh, genuri și cele mai mari diferențe între diverse grupuri de vârstă. În studiul nostru, cei între 14 și 25 de ani au arătat diferențe semnificative față de alte grupuri de vârstă. Cu toate că susțin proprietatea intelectuală, generația tânără pare să fie uh, gata și în practică și în teorie să um, pună mai multe întrebări, să pună la îndoială valoarea proprietății intelectuale. Și dacă nu vrem să pierdem această generație și cele care urmează, trebuie să le arătăm că proprietatea intelectuală este și în folosul lor. Trebuie să comunicăm mai bine proprietatea intelectuală și trebuie să o facem pe limba lor. Haideți să începem cu câteva rezultate pozitive. Studiul arată că o mare majoritate a cetățenilor europeni cred în valoarea economică și socială a proprietății intelectuale. 96% spun că susține inovarea și creativitatea prin um, recompensarea inventatorilor, creatorilor și artiștilor pentru munca lor. 86% spun că protecția drepturilor de proprietate intelectuală îmbunătățește calitatea produselor și serviciilor. 6, 69% consideră că companiile care generează proprietate intelectuală contribuie mult mai semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică și ceea ce m-a surprins și mai tare, 67% consideră că fără proprietatea intelectuală ă, ne-am afla într-un haos economic. De asemenea, aceste, aceste persoane uh, condamnă încălcările uh, proprietății intelectuale. 78% spun că este greș, sunt greșite. Doar 9% spun că au descărcat sau au transmis conținut ilegal de pe internet intenționat în ultimele 12 luni. Deci, subliniez, în ultimele 12 luni. Doar 4% dintre cetățeni spun că au uh, cumpărat bunuri contrafăcute intenționat și 6% spun că au cumpărat bunuri contrafăcute, uh, dar nefiind în cunoștință de cauză în ultimele 12 luni. Deci, lucrurile sună bine, dar mai există și o altă uh, față a acestei povești care arată contradicțiile pe care vi le spuneam. Atunci când privesc lucrurile din o perspectivă personală, foarte mulți europeni consideră că încălcările drepturilor de proprietate intelectuală pot fi uh, justificate în 44% de 34% din, din cazuri pentru că e um, o, um, pentru că e ieftin și 30% justifică încălcările ca protest uh, împotriva mărcilor mari. Iar um, pentru cei între 15 și 24 de ani, uh, aceste procentaje sunt uh, undeva la 50%. Și foarte mulți cetățeni consideră că proprietatea intelectuală nu le servește lor personal deloc. Un uh, tânăr italian uh, a spus toate aceste cuvinte, toate aceste cuvinte, proprietate intelectuală, brevete, um, îmi sunt străine, um, aparțin unei realități care e străină de mine, mă fac să mă gândesc la multinațional. Um, un alt uh, tânăr a spus eu cumpăr uh, ceva, când cumpăr ceva de la o persoană care contraface bunuri pentru a putea să-și cumpere de mâncare, nu cred că aduc daune marilor uh, uh, companii multinaționale. De aceea cred că este important ca după ce am clarificat importanța proprietății intelectuale la nivelul întreprinderilor, trebuie să aducem această, să explicăm această importanță și uh, cetățenilor. Trebuie să arătăm impactul și asupra IMM-urilor. Să vedem cifrele doar 11% dintre europeni consideră că consumatori ca ei înșiși sunt beneficiarii primari ai proprietății intelectuale. 43% dintre europeni consideră că marile companii sunt beneficiarii principali ai proprietății intelectuale. Un al treilea rezultat uh, este că proprietatea intelectuală este un concept, concept confuz, mai ales pentru tinerii cetățeni. 19% dintre europeni uh, s-au întrebat dacă un site de unde pot să downloadeze muzică sau um, uh, video, material video, este legal sau nu. Aceste cifre se ridică la 42% în cazul uh, cetățenilor între 15 și 24 de ani care s-au gândit la legalitatea acestor site-uri și 26% care au încercat să afle dacă site-ul este legal sau nu. Cifrele vorbesc de la sine. Um, foarte mulți cetățeni consideră că sistemul de proprietate intelectuală actual nu uh, le îndeplinește așteptările. Pentru că 22% dintre oameni consideră că este acceptabil să descarce um, în mod ilegal conținut protejat de drepturi de proprietate intelectuală dacă nu există o altă alternativă juridică în țara lor. Uh, procentul fiind de 42% pentru grupul de vârstă 15-24 de ani. 42% dintre cetățeni consideră că este acceptabil să descarci și să accesezi uh, material uh, protejat de copyright dacă o fac pentru uz personal. Din nou, cifra crește foarte mult la 57% pentru uh, tineri. O treime dintre tineri europeni consideră că conținutul ilegal are o mai bună calitate. Aproape 4 din 10 euro, tineri europeni declară că ei consideră că conținutul ilegal de pe internet este mai divers decât cel care este disponibil uh, în mod legal. Și prețul, sigur că joacă și el un rol, pentru că un student, un student italian ne-a spus, eu cred că studenții au dreptul să încalce drepturile de proprietate intelectuală copiind cărți, pentru că cărțile sunt foarte uh, scumpe. Uh, și cetățenii consideră că nu este responsabilitatea lor să protejeze proprietatea intelectuală. Um, iar uh, o doamnă la 40 de ani din Croația a spus furnizorul meu de internet a trebuit să protejeze aceste materiale astfel încât să nu pot să ajung la ele. Și unul dintre uh, respondenții tineri din, uh, din Regatul Unit a spus dacă există aceste site-uri ilegale de care știe toată lumea, nu e vina mea. Cei care se ocupă de uh, lege ar trebui să facă ceva și din moment ce nu o fac, asta este. Așadar, acest studiu ne oferă informații despre ceea ce cred cetățenii despre proprietatea intelectuală. Ei uh, consideră că e, proprietatea intelectuală este bună, dar consideră în același timp că sunt cazuri în care e justificat să încalci regulile. Și aceasta pentru că nu văd valoarea proprietății intelectuale în viața lor și pentru că nu văd beneficiile, mai ales uh, online. Cred că acest studiu ne ajută să înțelegem care e problema și ar putea să ne ajute și să mm, ne imaginăm câteva soluții. Veți găsi mult mai multe informații în studiu, deci vă îndemn să îl citiți în detaliu și sper că sunteți de acord cu mine că um, acest studiu este detaliat, uh, este uh, foarte cuprinzător și mai ales uh, onest. Nu ideea nu e dacă ne plac sau nu ne plac aceste rezultate. Ideea e ce, cum veți folosi dumneavoastră aceste informații în munca dumneavoastră atunci când decideți dacă să adaptați sau adoptați sau să lăsați legislația relevantă neschimbată. Și pentru a încheia, domnule președinte, o, o mică digresiune personală. Acum mulți ani, când ideea creării pieței interne și eliminarea barierilor fizice a apărut în Uniunea Europeană, mulți au criticat acest concept foarte puternic. Astăzi, piața internă pentru bunuri, servicii, persoane și capital este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Și așa cum un studiu sugerează, dacă va fi încheiată, piața unică digitală va avea o valoare economică comparabilă și chiar o valoare socială. Dar în acest moment uh, piața digitală, digitală nu este încă completă. Cum uh, putem să explicăm uh, tânărului polonez că nu poate să primească un film de care vorbesc prietenii lui spanioli online. Tinerii nu acceptă barieră. Ei vor să aibă libertate, vor să primească lucrurile rapid. Și adevărul este că costurile legate de faptul că piața internă nu este completă um, merg dincolo de PIB. Uh, de creștere, de uh, venituri. E vorba de bariere sociale și de um, provocări referitoare la respectul uh, proprietății intelectuale. Dacă vrem ca cetățenii să respecte proprietatea intelectuală, trebuie ca aceștia să și înțeleagă valoarea acesteia. Și um, prin observatorul uh, nostru, în cooperare strânsă cu uh, Digi Piața Internă, vom utiliza acest studiu și alte studii pentru a încerca să uh, Um, creăm o mai bună înțelegere a proprietății intelectuale ca un uh, instrument vital pentru economia și pentru societatea secolului 21. Vă mulțumesc, domnule Campinos, pentru prezentarea acestui studiu foarte important. Într-adevăr, trebuie să spun că nu mă surprinde chiar atât de tare uh, ceea ce ați prezentat, dar eu am Aș cam fi spus uh, că așa stau lucrurile, dar acum văd că lucrurile sunt uh, uh, confirmate printr-un studiu. Într-adevăr, ar fi interesant de văzut, de refăcut studiul în timp pentru a vedea cum evoluează lucrurile. Pentru că ar fi interesant de văzut uh, dacă se perpetuează atitudinea tinerilor odată cu creșterea lor în vârstă, sau, deci dacă este o chestiune legată de vârstă, sau dacă este într-adevăr o chestiune de generație care va rămâne uh, pe măsură ce persoanele înaintează în vârstă. Um, s-a înscris pe lista întâi domnul Engstrom și apoi domnul, doamna Lichtenberg. Deci domnul Engstrom. Uh, now that the Scandinavian Loving Commissioner is gone, I'll, I'll continue in English. Acum că a plecat domnul comisar Barnier, pot să continui în engleză ca de obicei. În primul rând, mulțumesc pentru acest studiu. Este unul foarte interesant. M-am uitat la el. Am câteva observații. În primul rând, vreau să spun că ar trebui să ținem cont de faptul că e vorba de un studiu al atitudinii. Nu este o Uh, un studiu foarte aprofundat asupra uh, percepțiilor online. Lucrurile au mai uh, evoluat de la ultimul uh, studiu efectuat în această direcție. Așa cum spuneam atunci când domnul uh, comisar era aici, atunci când ne uităm la întrebările și răspunsurile oamenilor, vom avea cam aceeași uh, probabilitate de răspuns uh, ca atunci când uh, dăm cu banul. Dacă jumătate spun că este într-un fel și cealaltă jumătate spun că e în alt fel, lucrurile nu sunt suficient de clare. Nu spun însă că oamenii Uh, greșesc atunci când uh, nu au dreptate. Una, una dintre declarațiile uh, acestui studiu este că drepturile de autor permit creatorilor să distribuie opera liber unde doresc. Aș spune că da, este adevărat. Drepturile de autor permit creatorilor să uh, distribuie ceea ce creează dacă aceasta este ceea ce doresc. Dar uh, Asta numai dacă e vorba de opere originale și dacă sunt membri ai unei societăți de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Pentru că, dar majoritatea acestor societăți interzic uh, distribuirea gratuită a operelor. Și asta este una dintre problemele pe care am încercat să le rezolvăm în cadrul directivei. Dar am vrut să ilustrez uh, punctul meu de vedere. Dacă vrem să reglementăm uh, aceste lucruri, uh, unii vor fi de acord, alții nu. În lumea real lucrurile, stau, lucrurile sunt foarte complicate și sunt complicate chiar și pentru cei care știu ceva despre acest domeniu. Ca legiuitori ar trebui sau nu este genul de legislație pe care noi ar trebui să o scriem. Dacă oamenii nu înțeleg, atunci poate că ar trebui să ne aplicăm asupra unor reglementări mai ușor de înțeles. În al doilea rând, în legătură cu acest studiu, ați spus uh, aproape tot timpul proprietatea intelectuală. Cred că nu aceasta nu este o umbrelă care să acopere totul, și dreptul de autor, și brevete, și mărci, și... Deci există diverse aspecte care se aplică în funcție de ceea ce vorbim. Studiul spune că consumatorii sunt beneficiarii proprietății intelectuale. Nu știu ce aș fi răspuns eu la această afirmație. Da, tindem să spunem că e adevărat, că uh, de exemplu, mărcile sunt uh, în beneficiu, aplicarea mărcilor comerciale este în beneficiul uh, consumatorilor, dar brevetele din potrivă. aici se reglementează doar ce se petrece într-un context uh, comercial. Consumatorii nu beneficiază de pe urma brevetelor. Consumatorii beneficiază de pe urma inovației, a produselor de mai bună calitate și așa mai departe, dar uh, beneficiarii uh, brevetelor sunt autorii acestora și nu consumatorii. Consumatorii care nu consideră că beneficiază de uh, protecția brevetelor au perfectă dreptate. Consumatorii nici nu trebuie să beneficieze de legislația corporativă. Pentru că corporațiile um, îi amenință cu închisoarea, cu plata de uh, sancțiuni uh, în cazul în care se constată o încălcare a protecției brevetelor. Deci uh, sper că la următorul studiu veți ține cont de aceste lucruri și veți uh, delimita mai clar aspectele despre care vorbim din cadrul proprietății intelectuale. O observație. Spuneți că unii consumatori cred că oferta ilegală este mai diversă și mai bogată. Așa este. De fapt, chiar așa este. Consumatorii au dreptate aici. Dacă aici suntem uh, da, împotriva uh, lucrurilor ilegale, da? Comisia noastră e împotriva lucrurilor ilegale și problema este dacă ar trebui să intervenim mai dur, mai în forță împotriva cetățenilor care încalcă legea sau ar trebui să schimbăm legea dar nimănui nu-i place, adică nimănui nu-i place uh, legislația care să pună cetățenii uh, mult mai frecvent în posturi ilegale. Trebuie să găsim un echilibru, pentru că de fapt oferta, într-adevăr oferta ilegală este mult mai variată. Și aș vrea să mă declar uh, de acord cu domnul Leine, mai ales uh, atunci când e vorba de studii privind atitudinea, se pune și întrebarea dacă uh, întrebările au fost puse corect. În Suedia s-a făcut un studiu în legătură cu supravegherea electronică și s-a pus întrebarea, vă temeți de supravegherea pe internet? 80% dintre suedezi au spus nu, dar după două săptămâni cineva a uh, reacționat și a făcut alt studiu care a pus uh, întrebarea, credeți că este o idee bună să avem supraveghere electronică? Și atunci 70% din suedezi au spus nu. Deci uh, depinde totul și de felul cum e pusă întrebarea. Poate nu ține de subiectul nostru, dar Poate să ilustreze acest exemplu și felul în care întrebarea influențează răspunsul. Ceea ce putem face este să utilizăm așa aceeași întrebare, fie ea bună sau rea, atunci când uh, efectuăm astfel de studii. Și se mai punea întrebarea dacă atitudinile se schimbă cu vârsta. că toată lumea îmbătrânește în afară de colega noastră, doamna Wexstrom, desigur. Pe măsură ce oamenii avansează în vârstă, se înțelepțesc sau uh, nu, vor aprecia mai mult uh, legislația corporatistă care protejează drepturile de, de proprietate intelectuală sau vom avea din ce în ce mai mulți pirați. Eu cred că ultima ipoteză este cea uh, reală și sper să fie așa. Bine, mai cercetăm problema, doamna Wikström, vă rog. Okay. Mulțumesc. Eu sper că pirateria va fi eradicată în anii care vin, atât pe mare cât și pe internet. Sperăm. Dar mulțumesc, domnule Campinos, pentru acest raport. Sunt foarte mulțumită că încrederea comisiei noastre acordată observatorului a fost plasată pe mâini bune. Asta e sigur. Avem mare nevoie de astfel de informații și îmi amintesc că pe vremea raportului Gama noi ceram informații relevante. Acum este prima dată când obținem astfel de informații și date. E foarte interesant și mă bucur că există sprijin pentru protecția proprietății intelectuale. Da, sunt foarte curioasă să văd cum va arăta următorul raport. Trebuie să vedem cum văd cetățenii acest cadru al proprietății intelectuale pentru a vedea ce măsuri legislative trebuie să luăm pentru ca acest cadru să fie adaptat nevoilor societății, nevoilor evoluției tehnologice. Acest studiu văd că arată un studiu, un, un sprijin semnificativ pentru activitatea noastră, pentru adoptarea uh, de legislație ce să ce va asigura accesul la uh, opere protejate din punct de vedere al dreptului de autor. Dumneavoastră veți uh, culege informații pe mai departe și atunci, în viitor, ne veți putea uh, spune cum vedeți uh, calendarul următoarelor rapoarte. Deci am vrea să știm când să ne așteptăm la următoarele concluzii. Uh. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Îmi mulțumesc. Eu m-am uitat la acest studiu pe internet, dar uh, din păcate n-am putut să ascult uh, întreaga noastră prezentare, dar totuși vreau să fac uh, câteva comentarii. Trebuie să vă mărturisesc că am studiat și psihologia și au fost foarte multe chestionare și am, vor, am învățat multe despre modul în care sunt elaborate și cum se pun întrebările. Și, într-adevăr, văd aici o problemă. O întrebare referitoare la proprietatea intelectuală, cer scuze să vă spun, dar mi se pare că este uh, um, că induce în eroare, pentru că um, până la 50% uh, dintre oameni nu știu exact despre ce e vorba și din analiza chestionarilor știm că oamenii de multe ori nu vor să uh, admită faptul că nu știu ceva și atunci pur și simplu încercuiesc un răspuns uh, la întâmplare. Deci, uh, cota de necunoștință este mai ridicată decât uh, cea pe care o observăm din teste. Și cred că acest lucru se poate uh, vedea uh, când uh, se, din cercetarea referitoare la um, răspunsuri, la dorința de și um, uh, de a răspunde sau a nu răspunde, de a admite ceva sincer sau nu. Și, într-adevăr, dacă iei tot uh, domeniul proprietatea intelectuală și amesteci lucrurile, um, eu am văzut um, Într-adevăr că sunt, uh, necunoștința este foarte mare. Uh, am văzut uh, în conversații cu elevi că e nevoie foarte mare de informații, de explicații și întrebările pe care le-am auzit eu, din păcate, nu se regăsesc în acest chestionar și eu cred că um, o chestiune cum ar fi microplățile sau astfel de soluții pe internet, ar fi uh, soluții ușoare care să aibă niște, de exemplu, să fie cuplate cu niște plăți uh, rezonabile și care să uh, reducă uh, să reducă uh, rata încălcărilor. Dar problema este că tinerii nu au cărți de credit, de exemplu, și um, cărțile de, sau cardurile de valoare pot fi utilizate numai pentru anumite platforme și trebuie să vă spun că um, sunt mari uh, probleme pentru că um, anumite platforme oferă tot felul de um, conținuturi, dar din păcate platformele care pot fi accesate cu carduri de uh, valoare um, a, acestea nu includ conținuturile cele mai importante pentru și de, de actualitate pentru tineri. Bun, acolo găsești chestii care îmi plac mie, de exemplu, <laughs> tot felul de opere mai vechi, dar nu, uh, uh, nu ceea ce caută tinerii. Deci prima problemă este oferta de pe aceste platforme este în continuare uh, neadaptată principalilor utilizatori a doua problemă, prețurile um, nu sunt foarte clare. Deci dacă pentru o descărcare trebuie să plătesc la fel de mult ca și pentru un CD, bun, atunci acest lucru e, absolut absurd, mai ales pentru un tânăr. Deci, și într-adevăr prețurile sunt atât de mari pe aceste platforme, trebuie să spunem. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă, înțelegem și uh, Uh, atitudinea tinerilor, pentru că eu am făcut, am făcut un uh, test și am confrontat uh, pe tineri cu uh, um, explicațiile, cu uh, chestiunile, informațiile tehnice care sunt uh, prevăzute pe aceste platforme și nimeni nu a înțeles ce se zicea acolo. Deci limbajul juridic foarte dificil, uh, Uh, e de asemenea o problemă. Sigur, dacă mergeți la uh, uh, cei care protejează uh, mărcile, bun, toată lumea știe că pe uh, coasta, pe um, la mare în Italia nu poți să găsești o, uh, geancă, o geantă Gucci. Toată lumea știe unde se pot cumpăra mărcile contrafăcute. Uh, dar acest lucru, dacă cumperi un astfel de produs, atunci știi că nu ai o garanție a calității, care este uh, marca distinctivă uh, a uh, produsului respectiv. Deci cred că trebuie să ne gândim puțin mai mult la psihologia din spatele comportamentului oamenilor. De ce oamenii uh, iau anumite decizii? De ce uh, descarcă tinerii uh, un, o piesă pentru că um, vecinul, prietenul din vecin a spus, a, uite, aia acolo e faină și uh, mi-am descărcat-o, descarcă-ți-o și tu. Uh, e vorba de comportamente care sunt influențate de factori care pot să fie foarte diferiți și dacă nu mergem la bază pentru a găsi care sunt factorii, care sunt cauzele, atunci putem să discutăm cât vrem despre cercetări uh, și studii, nu vom ajunge niciun rezultat. Pentru că și în statele în care uh, urmărirea juridică este și urmărirea penală este foarte uh, strictă, totuși um, Uh, comportamentele ilegale sunt la fel de frecvente ca și în celelalte uh, state. Deci, eu cred că ar fi important să vedem care este motivația oamenilor, motivația din spatele comportamentului lor, pentru că dacă nu facem acest lucru, nu vom putea să progresăm. Și atât timp cât uh, oamenii nu reușesc să înțeleagă, să timp cât oamenii nu știu ce înseamnă proprietatea intelectuală, ce uh, beneficii le aduce acest lucru. Oamenii, după cum vă spuneam, știu ce înseamnă protejarea uh, mărcilor e o chestiune foarte concretă. Dar atâta timp cât nu știu exact ce înseamnă proprietatea intelectuală, sigur că vor spune, da, eu sunt pentru proprietatea intelectuală, chiar dacă nu știu despre ce e vorba, pentru că au auzit că a, asta ar fi o chestie bună și e oarecum în, în, sunt probleme legate de acest lucru. Mulțumesc. Ja, ja, so ist das mit den Menschen. Frau Thein, bitte. Da, așa sunt oamenii, pur și simplu. Doamna Tain. Am trei întrebări. Prima întrebare merge în sensul celor spuse de doamna Lichtenberg la început și domnul Engstrom, și anume, întotdeauna se pune, uh, felul în care pui întrebarea este important. Vreau să știu dacă acest studiu a implicat uh, și uh, lucrătorii dumneavoastră, funcționarii dumneavoastră sau uh, um, au fost făcut doar uh, uh, extern. A doua întrebare, cam cât a costat acest studiu? Și a treia întrebare, așa cum a spus și colega mea, doamna Wikström, la raportul Galo am spus deja că ne interesează, în primul rând, care sunt pagubele uh, create. Pentru că atunci ne-am certat foarte mult pentru că industria muzicală a denunțat uh, o anumită pagubă într-un anumit volum și uh, ne-am întrebat dacă, într-adevăr, aceste pagube sunt uh, atât de ridicate. Și atunci ne-am dorit să se studieze, în primul rând, care sunt pagubele. Pentru că și în Germania acum se fac cercetări în acest sens, pentru că uh, ideea, uh, uh, ceea ce credem este că pagubele nu sunt atât de ridicate cum uh, s-a uh, spus. Vreau să știu de ce acum faceți un al doilea studiu care se ocupă mai degrabă de chestiuni de percepție uh, și doar, uh, de, și doar cel de-al treilea studiu se ocupă de încălcări și de pagubele create, din moment ce noi, în primul rând, vrem să știm care sunt pagubele. Mulțumesc, domnul Masip. Brevemente, președinte. Foarte pe scurt, domnule președinte. Colegii mei germani vor înțelege ceea ce voi spune. Acel subiect al felului în care punem întrebarea. De exemplu, în a doua la, la sfârșitul uh, secolului XIX, un uh, filozof german se, uh, își punea întrebarea dacă nu cumva greșeala este în, între, în felul în care se pune întrebarea și nu în felul în care se, acord, se dă răspunsul. Aș vrea să rog pe domnul Campino să încerce să îmbunătățească chestionarele, de, pentru că acesta este un studiu foarte important și arată cu, ceea ce se, cu, cu ce se ocupă practic acest observator. Viitoarele chestionare vor arăta, sper, cred că putem obține rezultate mai bune pe viitor. Domnul Speroni. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim, deci, despre protecția și percepția proprietății intelectuale și cred că lucrurile sunt foarte interesante pentru noi ca legiuitori pentru că trebuie să înțelegem foarte bine opinia celor pe care îi reprezentăm. Deci vă mulțumesc pentru acest studiu. Și uh, o mică remarcă pe care trebuie să o fac. Cred că uneori ne concentrăm prea mult pe drepturile de proprietate intelectuală și vorbim mai mult de produsele destinate divertismentului, muzica, filmele, dar mai sunt și alte lucruri care uneori sunt mai importante. De exemplu, există piese auto contrafăcute și dacă folosesc așa ceva, aș putea avea un accident și aș putea să-mi pierd viața. Deci trebuie să fim foarte atenți și să încadrăm foarte bine tipul de protecție și pentru cine. Trebuie să punem în valoare utilitatea. Un brevet uh, farmaceutic sau tehnic protejează nu doar pe autorul brevetului, ci în aceeași măsură persoana care va folosi acel produs, pentru că are certitudinea că este fiabil și de calitate. Bun, am încheiat acum runda de întrebări și dau cuvântul domnului Campinos pentru a răspunde. Thank you, Chairman. I, I, I... Mulțumesc. As many questions as I can, um, and then I... Mulțumesc uh, că îmi dați posibilitatea să vă dau răspunsuri la întrebări. În primul rând, Mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ați uh, adresat uh, OAPI, dar și uh, autorilor studiului. Uh, ați început deja să trageți niște concluzii și ăsta este scopul, să încercăm să vă aducem fapte, dovezi pentru a avea o bază mai bună pentru hotărârile dumneavoastră și pentru activitatea dumneavoastră. Este mai important uh, decât uh, a face o radiografie. Mai important este să fii consecvent și, de asemenea, este important să repetăm acest studiu la fiecare trei ani, așa cum uh, ne-am angajat să o facem. Să vedem uh, ce nuanțe intervin și cum uh, evoluează răspunsurile în timp. Acest studiu este baza a ceea ce se face în observator pentru a cuantifica impactul activității noastre în cadrul observatorului. Doamna uh, Tain a pus niște întrebări uh, directe, concrete și o să vă dau imediat răspunsuri concrete. Așa cum am spus în uh, cuvântul meu, studiul a fost făcut de Delman Bermant asta a fost făcută în cadrul pe o bază de licitație. Costul este în jur de 700.000 de euro. și vă spun, cam uh, așa este, uh, cam asta este costul unui studiu în care au fost intervievați circa 26.500 de persoane ați pus o întrebare interesantă. De ce nu am început uh, cu un studiu privind încălcările? E bine, atunci când am făcut planul de muncă al observatorului anul trecut, anul ăsta am făcut uh, planul multianual care între timp a fost uh, uh aprobat de plenara observatorului în care sunt reprezentați și uh, deputații. Deci, să avem un astfel de studiu care să ne permită o evaluare în timp. Trebuie să încercăm să explicăm oamenilor că desenele pot fi uh, protejate Sperăm că în acele uh, căsuțe unde răspunsurile sunt date greșit, uh, uh, ca, sperăm ca în timp răspunsurile greșite să descrească cu 50% pe baza concluziilor pe care le prezentăm în acest studiu. Un studiu, așa cum ați spus, este unul complex Încercarea de a cuantifica încălcările, uh, contrafacerea este un fenomen uh, complex și deci nu poți să lucrezi singur așa încât încercăm să găsim organizații, structuri internaționale cu care să putem uh, să lucrăm. Și sperăm că vom avea resursele necesare până la sfârșitul anului viitor. din acest uh, raport uh, reiese un lucru foarte clar și pe mine asta mă preocupă, și anume, oamenii cred că proprietatea intelectuală este pentru elite, că proprietatea intelectuală, fie brevete, fie altceva, sunt numai preocuparea multinaționalelor. Mai bine de 90% din uh, PIB și uh, din uh, locurile de muncă este creat de uh, IMM-uri, atunci îți dai seama că ceva este greșit în această credință că proprietatea intelectuală este numai pentru multinaționale, pentru uh, elite. De aceea aducem elementul pozitiv și încercăm să vedem dacă există și un alt aspect și să vedem dacă se poate face o corelare. Așa am conceput primul studiu și vom uh, face un al doilea studiu anul viitor. Antoan, poate vrei să dai răspunsuri uh, mai de natură mai tehnică. Mostrele și metodologia pe care am făcut-o sunt similare studiilor Eurobarometrului. Modul în care am uh, selectat uh, uh, respondenții și munca pe teren au fost identice. Apoi compania care a făcut munca pe teren este compania care deține piața pentru Eurobarometru, iar termenii financiari au fost asemănători. Deci și partea financiară și partea de metodologie au fost aliniate în mod strict la cercetările de piață uh, ale Uniunii Europene. Când e vorba de design, aveți dreptate, putem întotdeauna să spunem că o întrebare este mai bună decât cealaltă. Însă ceea ce vă spun este să priviți uh, chestionarul în ansamblul său și să vedeți că există o diferențiere mai marcată. Nu întrebăm oamenii în legătură cu proprietatea intelectuală în general, ci încercăm să concretizăm uh, drepturi de autor, uh, brevet și ca să vă răspund, am făcut un lucru original i-am întrebat pe oameni ce înțeleg din proprietatea intelectuală, din drepturile de, uh, din drepturile de autor, din uh, uh, desen și mai bine de 9 persoane din 10 au spus că înțeleg foarte bine ceea ce înseamnă un desen protejat sau un brevet și mai bine de 50% din europeni știu că un desen trebuie să fie protejat. Deci eh, toate acestea se regăsesc în eh, studiu. Dar există și uh, uh, un decalaj în cunoștință și poate că o mai bună comunicare poate să atemeze un astfel de uh, decalaj. Cred că multe din uh, Eh, elementele chestionarului arată că lumea este dispusă să plătească, dar întrebarea este care este suma care eh, trebuie eh, plătită. Am discutat cu toate categoriile de vârstă și ceea ce uimește în acest studiu este că din punct de vedere cultural există Uh, un atașament uh, față de valorile și uh, valorile pe care le reprezintă. Apoi se pune problema corectitudinii, care este suma corectă dincolo de principii. Eh, sigur că putem să vedem rezultatele în detaliu ale acestui studiu, concluziile sale. Însă acolo veți regăsi poate o, un răspuns mai nuanțat, mai detaliat la întrebările pe care le-ați eh, adresat. Uh, asta este numai o primă uh, prezentare a concluziilor în mare. Vă asigur, uh, metodologia a fost independentă și riguroasă și așteptăm întrebări în legătură cu puncte de detaliu. Ich denke, das war sehr, sehr wert. Vă mulțumim. Cred că a fost uh, o, un schimb de opinii foarte valoros și o prezentare foarte valoroasă. Așteptăm cu mare nerăbdare și următoarele studii. Îi mulțumim domnului Campinos și uh, colegului său. Cred că informații prezentate au îmbogățit într-adevăr cunoștințele noastre. Încheiem ședința. Vom uh, continua cu reuniunea coordonatorilor care va merge foarte repede. Thank you very much.